Consiliului de pe 24. Sper să uh, avem niște legături constructive pentru a ajunge la o soluție bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc că ne doriți o seară plăcută, pentru că, într-adevăr, mai avem multe de făcut. Oricum, dezbaterea se încheie aici, la acest punct. Votul va avea loc uh, mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea orală adresată Comisiei în legătură cu aplicarea directivei referitoare la calitatea carburanților. Dau cuvântul doamnei McEvan, autorul acestei întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc conferinței președinților care a găsit timp pentru această dezbatere săptămâna aceasta la uh, o, la cererea noastră foarte rapidă și mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar, pentru că ați venit atât de târziu să discutați acest subiect atât de important pentru Parlamentul nostru. Aparent e un subiect foarte tehnic, e vorba de măsuri de implementare referitoare la directiva calității combustibililor și stabilirea unor niveluri referitoare la gazele cu efect de seră pentru sectorul transporturilor și emisiile de gaze cu efect de seră. Însă întrebarea de fapt este cât de în serios luăm noi în Uniunea Europeană emisiile din transport. Știm că 20% din emisiile de gaze cu efect de seră provin din transport și că această cifră crește, iar în opoziție în alte sectoare scade. Așadar, acest subiect este cheie în combaterea încălzirii climatice, de aceea această directivă privind calitatea combustibililor este atât de importantă. Și astfel ajung la nisipuri și șisturi bituminoase. Parlamentul aștepta propunerile de implementare ale Comisiei privind directiva la sfârșitul anului trecut. A existat o amânare și știm că aceasta a apărut pentru că a avut loc o dezbatere internă în comisie dacă să se acorde sau nu o valoare specifică separată nisipurilor bituminoase și ni s-a spus că nu am primit măsurile de implementare pentru că nu se făcuse niciun studiu științific care să susțină propunerea comisiei. Însă în proiectele mai timpurii ale Comisiei am văzut că exista o valoare separată nisip, pentru nisipurile bituminoase, însă această valoare a dispărut mai târziu din documente. Deci, dumneavoastră, doamnă comisar, ne-ați ajutat să avem acum un studiu. Există un studiu referitor la nisipurile bituminoase și acest studiu, care a apărut acum două luni, arată un lucru care a mai fost de fapt arătat înainte și anume că emisiile de gaze cu efect de seră din nisipurile bituminoase din Canada sunt de 107,3 107,3 grame de CO2 pe megajul în comparație cu 87,1 pentru combustibilii convenționali. Și pentru uh, petrolul uh, din șisturi bituminoase, rata este de 122 120, până la 139 de grame de CO2 pe megajul. Se arată deci că aceste combustibiluri poluează mai mult decât petrolul convențional. Studiul uh, sperăm să ducă la o propunere de a uh, implementa directiva calității combustibilor. Am spus la început că nu e doar un subiect tehnic. Săptămâna trecută mulți deputați au primit o petiție de la mii și mii de cetățeni europeni foarte îngrijorați de acest subiect. Ei doresc ceea ce doresc și eu și anume o etichetare clară a nisipurilor și șisturilor bituminoase. Pentru că foarte des auzim că Uniunea Europeană e rândul întâi al luptei împotriva schimbărilor climatice, însă California a stabilit un standard pentru combustibilii cu emise, emisii reduse. Știu că s-a făcut, făcut mult lobby pe această temă, ne-am întâlnit cu toții cu diferiți lobiști și știu că chiar și acum când știm că nisipurile și șisturile bituminoase sunt un combustibil mai poluant decât cele, decât cele tradiționale, se spune doar hai să facem mai multe studii să mai avem mai mult timp la dispoziție. Însă, de fapt, avem toate datele, deci nu mai avem niciun motiv să amânăm. Nisipurile bituminoase sunt unul dintre cele mai poluante moduri de a produce combustibil de transport din câte cunoaște omul ar trebui să fie într-o altă categorie în directiva privind calitatea combustibilului. Altfel, nu avem cum să oprim combustibilii să polueze tot mai mult în sectorul transporturilor în loc să polueze mai puțin. Doamnă comisar Hedegaard, veți auzi în curând că toți colegii din toate grupurile ne împărtășesc preocupările și dumneavoastră sunteți cunoscută pentru angajamentul dumneavoastră de a ameliora situația mediului. Noi dorim să colaborăm cu dumneavoastră ca să ajungeți la o foaie de parcurs în acest sens să reduceți emisiile cu 60% în sectorul transporturilor, așa cum ați anunțat săptămâna trecută. Sper că acum ne aduceți vești bune și că ne veți spune că în următoarele săptămâni veți avea acest standard de implementare și vom avea o valoare mai mare pentru nisipurile bituminoase și șisturile bituminoase. Mulțumesc, doamna McEvan. Are cuvântul acum doamna comisar Hedegaard. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus Linda McKevin, și noi am fost de acord cât este de dificil să luptăm împotriva emisiilor din transporturi, așa cum spunem în Cartea Albă privind transporturile. Bineînțeles, din păcate, uh, modul în care s-au dezvoltat uh, măsurile de punere în aplicare uh, a făcut ca aplicarea acestei directive să dureze mai mult decât s-a prevăzut. Dar această întârziere nu va afecta nevoia ca producătorii să respecte condițiile din directivă. S-a stabilit ca termen limite 2014. În pregătirea propunerii sale, Comisia a considerat că abordarea legislativă trebuie să um, permită un echilibru între corectitudine și posibilitatea de a realiza aceste uh, de a pune în aplicare aceste condiții, ținând cont de, cont de uh, caracteristicile și diferitele tipuri de combustibil. Au avut loc multe discuții în comisie, acestea sunt finalizate în momentul de față și s-ar putea discuta o propunere cu statele membre în lunile următoare. În ceea ce privește valorile uh, pentru nisipuri și șișturi bituminoase, trebuie să vă spun că Comisia a publicat raporturi cu valori pentru disipurile bituminoase și o gamă de valori uh, implicite pentru șisturile bituminoase. Aceste rapoarte sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei. Având în vedere interesul răcit față de acest subiect, Comisia consideră că ar fi util ca aceste rapoarte să fie supuse unui proces uh, de, uh, um, de evaluare. Alături de colegul meu care se ocupă de um, afacerile comerciale, trebuie să ne asigurăm că avem o abordare robustă conform dreptului internațional și așa vom continua să uh, acționăm. Ca rezultat al procesului de evaluare și a consultărilor comisiei, este comisia, uh, intenția comisiei în momentul de față să prezinte măsuri de până în aplicare uh, Comitetului de Reglementare cu valori implicite pentru nisipuri și șisturi bituminoase, precum și pentru alți combustibili um, neconvenționali, cum ar fi uh, gaze uh, lichefiate. Intensitatea altor tipuri uh, de produse cu emisii uh, cu niveluri ridicate de uh, emisii uh, vor fi de asemenea realizate. Astfel, măsura va deveni nediscriminatorie, arătând faptul că lista categoriilor este deschisă, Comisia caută, eh, eh, analizează alte categorii și va eh, mm, extinde această listă în momentul în care există suficiente informații către cu alte categorii. E nevoie de câteva săptămâni pentru evaluare și pentru finalizarea discuțiilor de la Comisie și de aceea va mai dura până când măsurile de punere în aplicare vor putea fi discutate cu statele membre, dar în momentul în care Comitetul de Reglementare va aproba măsurile, acestea vor fi transmise Parlamentului Național uh, um, pentru uh, acordul acestuia, Parlamentul European pentru acordul său. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hedegaard. Acum oratorii în numele grupurilor politice. Din partea grupului popular, două minute, domnul Schnellhardt. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să mulțumesc doamnei McAven pentru că a prezentat această întrebare orală pentru revizuirea directivei calității carburanților, pentru că aceasta i-a obligat pe producători să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Și aceasta nu doar în cadrul producției, cât și angajamentul luat de a reduce până în 2020 10% emisiile produse pe unitate de energie. Însă acest lucru va fi posibil doar dacă avem niște valori de referință și aceste valori de referință trebuie determinate acum. Eu unul mi-am dat seama în felul în care a fost uh, formulată întrebarea doamnei McEwen, că dânsa dorea să scoată din uh, această dezbatere sectorul energetic. Și trebuie să avem grijă cu acest lucru, pentru că există studii făcute asupra emisiilor în uh, industria extractivă de petrol pentru aceste șisturi și nisipuri bituminoase și aceste studii arată că există o marjă de manevră pentru a îmbunătăți eficiența energetică a acestora. Și e adevărat că de multe ori vorbim aici despre independența pe care ne-o dorim în ceea ce privește uh, energia pe care o utilizăm. Trebuie să fim foarte atenți cu argumentele pe care le utilizăm, pentru că trebuie să avem niște valori de referință și iată de ce avem nevoie de participarea Comisiei. Mulțumesc acum din partea socialiștilor și democraților. Două minute, domnul Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, această uh, chestiune este critică există de 3 ori până la 5 ori mai multe emisii rezultate din producția de astfel de combustibili din nisipuri bituminoase față de combustibilii obținuți pe alte căi. Această valoare pe care am dorit să o vedem în directivă, această valoare specifică, ne-ar permite să nu finanțăm această metodă de producție care este catastrofală. Ați spus că studiul a fost încheiat, dar chiar dacă există un studiu, uh, s-a spus înainte că nu mai lipsea decât un studiu ca să progresăm. Acum avem acest studiu și dorim ca el să fie supus unei evaluări uh, de către egali, unui peer evaluation. Vrem să știm când va fi încheiat acest proces, cât trebuie să mai așteptăm, care este calendarul și cât mai trebuie să așteptăm până când această valoare, până când acest indicator va fi pus la punct, când vom putea înscrie toate acestea în legislație. Pentru că, până la urmă, problema legată de nisipurile bituminoase nu este reprezentată doar de emisii, ci de distrugerea de păduri, păduri care ne ajută mult în lupta împotriva schimbărilor climatice, date fiind aceste uh, delocalizări de emisii de carbon. Și de asemenea, astfel se distrug terenurile unor populații indigene. Dacă noi acum nu înscriem această valoare în legislație, nu evităm împrăștirea catastrofei și la alte țări. Mulțumesc, domnule Arsenis, în numele ALDE are cuvântul doamna Hall două minute. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc doamnei eh, comisar Hedegaard pentru toate eforturile făcute în acest domeniu și pentru anunțul pozitiv din această seară. V-ați întâlnit de mai multe ori cu deputații europeni și apreciem faptul că nu dumneavoastră ați uh, creat obstacolele, dar lipsul, lipsa de uh, progrese este frustrantă. S-a arătat că nisipurile bituminoase duc mai, la mai multe emisii decât alți carburanți. Mi s-a spus că e nevoie de un studiu care să folosească aceeași uh, metodologie și acum că Centrul Comun de Cercetare a făcut un studiu și arată că valoarea este de 107 grame, uh, mult mai mult decât pentru petrolul clasic. Acum ni se spune că e nevoie de o evaluare de tip peer review. Deci se cam pierde vremea pe scară mare. E păcat că lobbyurile um, au acționat atât de puternic, pentru că aici nu e vorba de discriminare împotriva Canadei. Există multe situri um, de unde uh, se uh, folosesc uh, nisipurile bituminoase, inclusiv din Uniunea Europeană și interesul în întreaga lume pentru a găsi surse alternative petrolului, eh, petrolului ne fac tocmai să trebuiască să um, insistăm asupra valorilor de emisii. riscăm eh, să ne eh, găsim într-o situație în care pe hârtie să respectăm obiectivul directivei privind Uh, emisiile carburanților, dar de fapt în realitate să nu fie așa. Ar fi foarte bine, doamnă comisar, dacă ați putea trimi, uh, explica direcții generale pentru comerț că noi nu dorim să atacăm Canada. Parlamentul ar dori ca valoarea de referință pentru nisipurile bituminoase să fie stabilită pe, tocmai pentru, că, pentru ca acordul comercial cu Canada să fie adoptat fără probleme. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Hall. Are acum cuvântul numele verzilor ale un minut, doamna Hasi. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Mulțumesc. Doamna comisar, dragi colegi, o parte a pachetului referitor la schimbările climatice arată că trebuie să se reducă cu 6% emisiile din domeniul transporturilor până în 2020. Iată, de aceea ar fi absolut contradictoriu să nu acordăm destulă atenție acestor combustibili atât de uh, poluanți precum nisipurile și șisturile bituminoase. Și în loc să reducem emisiile, practic am încuraja utilizarea acestor uh, surse uh, de petrol în Africa și în America de Nord. Și, bineînțeles, în ceea ce privește amprenta de carbon pentru acestea, cred că ar trebui să stabilim niște valori de referință, așa cum am făcut-o și pentru alți combustibili Uh, contaminanți. Guvernul canadian a făcut lobby aici într-un mod neacceptabil. Dacă uh, valorile de referință în Canada sunt diferite, atunci ei trebuie să dovedească acest lucru. Iar pentru combustibilii fosili am urmat aceleași principii ca și pentru biocombustibil. Valorile de referință trebuie să fie definite pentru fiecare sursă energetică. Mulțumesc, domnul Sonic, pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Sunt foarte multe nisipuri bituminoase în lume. Unii cred că rezervele sunt cel puțin de două ori mai mari decât uh, rezervele de petrol convențional. Și tehnologiile de astăzi permit să se ajungă mult mai departe decât se ajungea în trecut. În același timp apar și noi cerințe legate de emisii. Avem aici un conflict, o ciocnire între nevoia de noi resurse și normele de mediu. Sunt de acord că sunt probleme legate de sol, de apă, de păduri. Trebuie să uh, forțăm companiile implicate în acest uh, domeniu să facă posibilă reîmpădurirea în aceste zone. Poate că niște cote din câștiguri ar trebui dedicate protecției mediului. Comisia dorește cerințe care să ducă la reducerea emisiilor de CO2. Europa și Canada au o legătură economică foarte puternică. Industria canadiană cu siguranță trebuie să fie prezentă pe piața europeană și de aceea Întreprinderile canadiene trebuie să își desfășoare afacerile în funcție de normele europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sonic. Are cuvântul acum două minute domnul Lise. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doresc să mulțumesc doamnei Linda McKevin pentru această inițiativă. Doresc să mulțumesc de asemenea doamnei comisar Hildegard pentru Hedegaard, mă scuzați pentru faptul că a răspuns la această întrebare. Ritmul care se avansează nu ne mulțumește, dar știm că situația este pe mâini bune și știm că ne veți ține la curent în legătură cu discuțiile din comisie și cele cu alți parteneri. Consecințele nisipurilor bituminase asupra mediului uh, sunt evidente. Ați văzut această expoziție din fața Parlamentului. Poate unii uh, vor pune întrebări legătură cu, cif- cu cifrele, dar adevărul este că ne confruntăm cu adevărată catastrofă ecologică. În ceea ce privește biocombustibilii, am avut mai multe discuții în legătură cu aceștia. Se vorbește chiar și despre folosirea solurilor pentru producerea acestor biocombustibili. Sunt uh, probleme evidente pe care trebuie să le abordăm. Această inițiativă este foarte bună. În pregătirea dezbaterilor m-am gândit la un lucru. Un lucru pe care l-a spus domnul Rotgen, ministrul german al mediului, sau spune deseori chiar, Deja am recoltat practic toate fructele oferite, toate posibilitățile oferite de carburanții fosili, de combustibilii fosili. Și deci, aș spune astăzi că având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, trebuie să ne gândim din ce în ce mai mult la eficiența energetică. Și aș dori ca Comisia, mai ales domnul Oettinger, să încerce să atinge acest obiectiv de 20%. Știu că Direcția Generală pentru Transporturi și Comisarul pentru Transporturi va trebui să facă declarații foarte clare cât de curând. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lise. Trecem acum la procedura catch Domnul Gerbrandi pentru un minut. voorzitter op het plein voor ons parlement. domnule președinte într adevăr aici în fața parlamentului european este o expoziție de poze de imagini în legătură cu șisturile bituminoase din canada. una dintre poze este impresionantă e o poză cu niște păduri foarte frumoase și uh, după aceea un câmp abandonat de sute de kilometri unde se realizează practic extracția acestui combustibil. Aici este afectată biodiversitatea și, în plus, există foarte multe emisii de dioxid de carbon. Cele două motive sunt, cred, suficiente pentru a ne opune exploatării nisipurilor și șisturilor bituminoase în Canada sau în alte țări. Trebuie să recunoaștem aici

Mulțumesc, doamnă Țică. Are cuvântul un minut domnul Mesaros. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Tisztelt eh, biztos... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, trebuie să spun că această directivă creează muncă, multă anxietate la rafinariile din Europa Centrală și de Est. Încă nu a intrat în vigoare, dar uh, Așteptăm să vedem cum se vor uh, aprecia emisiile. Va fi vorba de o metodă fixă cu medie europeană sau o metodă hibridă, care este și aceasta o alternativă de calcul. În realitate, emisiile uh, cu efect de seră ar trebui să se reducă cu 12% V-am trimis o scrisoare, domnule comisar, am uh, primit un răspuns, dar nu ați răspuns la toate întrebările mele, nu ne-ați disipat anxietățile. Dorim să ne asigurăm că rafinariile noastre nu se vor afla într-o uh, poziție um, de discriminare dacă vor continua să rafineze uh, petrol din Rusia. Domnul Kelly, pentru un minut. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt membru al comisiei, dar eh, sper să fiu și sper să fiu membru al subcomisiei. Deci dacă cineva iese la pensie sau dacă cineva dorește să părăsească această comisie, eu aș dori să mă alătur. în urmă cu câteva săptămâni, Comisia a introdus această reducere pentru eficiența energetică. E nevoie de mai multe măsuri pentru transporturi și pentru clăduri, măsuri cu care sunt de acord. În ceea ce privește transportul, cred că trebuie să facă mai mult pentru a pune restricții și pentru a utiliza combustibili mai eficienți. Iar referitor la această chestiune pe care o dezbatem acum, delegația canadiană a arătat că acest punct este foarte important. Ne spunea că s-au uh, dezvoltat tehnologii noi și cred că ar trebui să avem o perspectivă mai deschisă față de aceste șisturi bituminoase. Mulțumesc, domnule Kelly. Doamna comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului pentru mesajul clar pe care l-a transmis aici în această seară. În seară. Este foarte clar, se vede și nerăbdarea uh, sentimentul urgenței care domnește. Domnul Schnellhardt a spus că trebuie să acționăm prompt și acest lucru se referă mai ales la calendar și domnul Arsenis a întrebat când se va termina. Trebuie să vă spun că mai este doar puțin timp să face această evaluare, durează câteva săptămâni și după aceea textul revine la comisie și apoi va urma procesul intern de acolo și nu se va termina, însă vom începe măcar să ne îndreptăm către următoarea fază, propunerea către statele membre. Deci, după cum spunea o altă doamnă deputat, nu e, este importantă inițiativa și cred că înțelegeți cu toții că este foarte important să avem grijă ca documentația să fie foarte solidă. Asta am încercat să facem și știm cu toții care sunt motivele. Unul din motive este că acesta, acest subiect nu a fost direct încep, inclus de la început când s-a început dosarul cu câțiva ani în urmă. Acum ne apropiem de sfârșit și trebuie să fim precauți. Vreau să vă spun că în ceea ce privește valorile uh, și toată chestiunea legată de șisturile bituminoase, amânarea totală înseamnă că am putea să includem acum valoarea de bază în aceeași rundă în care vom implementa directiva în sine. Și în acest sens, în ceea ce privește valorile de bază pentru șisturi bituminoase, vom putea să acționăm de fapt mai rapid decât s-a crezut atunci când am început acest lucru acum trei trimestre. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul limpede. Sper că vă dați seama că muncim din greu ca să ajungem la bun sfârșit. Mulțumesc, doamnă comisar. Trecem acum la următorul punct și anume raportul domnului Scholz privind preferințele tarifare generalizate. Și are cuvântul în primul rând domnul raportor Scholz.